Declar deschisă ședința pe care am întrerupt-o la data de 3 iulie. Das Protokoll der Sitzung vom 3. Juli ist verfügbar. Procesul verbal pentru ședința din iulie, din 3 iulie este disponibil. Are cineva ceva de obiectat? Nu, atunci îl aprobăm astfel.